de care ați dat dovadă. Mulțumesc foarte mult, spre doamna președinte. Se închide dezbaterea. Votul va avea loc mâine la 11.30. Următoarea ședință are loc uh, mâine de la ora 9 dimineața până la ora 1. Uh, ordinea de zi a fost publicată pe site-ul Parlamentului European. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc serviciului tehnic și mulțumesc interpreților care ne-au ajutat să ne încheiem cu succes activitatea în această seară. Se închide ședința.